Possiamo iniziare i nostri lavori. Bună ziua, haideți să începem. Haideți să începem cu raportul Sosa Wagner. Avem 45 de minute la dispoziție. Îi dau cuvântul raportorului pentru a ne face prezentarea raportului. După cum a spus și doamna președinte, avem în fața noastră un aviz, un aviz pe care trebuie să l trimitem Comisiei pentru Mediu în legătură cu proiectul de propunere a Comisiei pentru a revizui directiva 2003 din 1987 în legătură cu sistemul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră. Trebuie să clarificăm domeniul de aplicare a acestor uh, hotărâri și cuantumul acestor alocări. Întotdeauna vorbim despre aceste emisii Așadar, nu trebuie să vă reamintesc cât de important este acest sistem de licitație a certificatelor pentru politicile Uniunii. Atât din punct de vedere al controlului de mediu, ci și în ceea ce privește transformarea industriei și energiei europene către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. Sistemul de licitație a certificatelor este unul dintre instrumentele utilizate pentru a ajunge la aceste obiective politice în Uniunea Europeană. După cum vă spuneam, de, aceste lucruri sunt evidențe, uh, cu toții cunoaștem foarte bine despre ce este vorba. Ce propune Comisia? Comisia propune o schimbare a calendarului acestor licitații. Și acest lucru duce la anumite îndoieli dacă propunerea comisiei convine regimului drepturilor de gaze cu efect de, sero, de, de seră. Este un serviciu care este bazat pe piața liberă și piața trebuie să fixeze prețurile și trebuie să acționeze. Aceasta este ideea de bază a pieței certificatelor. Funcționarea pieței, ca urmare a crizei economice actuale, piața așadar a fost modificată și lucrurile acestea îngrijorează Comisia Europeană și îngrijorează toți agenții de pe piață. Prețul a scăzut și este mai ieftin să cumperi drepturi de emisie decât să poluezi. Și este finalitatea contrarie celei căutate de către Uniunea Europeană. Pe de altă parte, în măsura în care piața a fost afectată, pentru că piața a fost afectată, Comisia Europeană dorește să intervină. O obiecție de ordin general este că dacă apare o schimbare pe piață, asta este normal. Pentru asta există piața și pentru asta există regulile conform cărora se fixează prețurile. Și există și alte consecințe. Nu toate piețele acționează atât de transparent și clar de joc al cererii și ofertei. Deja cu toții suntem uh, majori și uh, ne dăm seama că uh, piețele sunt influențate de către guverne. Și piața drepturilor de emisie este o piață artificială, o uh, piață creată de către noi, o piață creată de către uh, guverne. Așadar, obiecția de bază ideologică legată de schimbarea pieței are un răspuns adecvat și anume că majoritatea piețelor trec prin schimbări și li se schimbă regulile și că nu trebuie să ne speriem dacă obiectivele finale sunt cele pe care le împărtășim din punct de vedere al politicei de mediu și industriale a Uniunii Europene. În concluzie, după aceea vom mai examina situația și este foarte important să se înțeleagă, uh, mi se pare important să-i ascult pe colegi, atât uh, raportorii din umbră, cât și restul de colegilor deputați. Ideea mea este de a susține regimul de reformă eh, care, eh, de să susținem ideea Comisiei Europene. Aceasta este direcția în care merge avizul meu. Iar acum îi voi asculta pe ceilalți colegi. Mulțumesc, în numele PP, doamna Jordan, 3 minute. Mulțumesc și eu susțin abordarea raportorului. Comisia propune reglementarea unui mecanism de piață. Trebuie să fim precauți însă aici. Există mai multe probleme, după părerea mea. În primul, primul rând, sistemul de comercializare a emisiilor funcționează sau nu. Unii spun că nu pentru că prețurile sunt prea scăzute, alții spun că prețurile sunt scăzute din, cartea, din cauza crizei și însă alții spun că prețurile sunt un, o modalitate bună de a atinge obiectivele 2020. În al doilea rând, mecanismul reprezintă un stimulent pentru a finanța tehnologiile sustenabile. Răspunsul este nu, pentru că prețurile sunt prea scăzute și investitorii potențiali nu au suficiente stimulente pentru a investi. Așadar, eh, cred că ar trebui să facem ceva în acest sens. În al treilea rând, ne putem permite asemenea măsuri. Ne aflăm încă în criza economică, ne putem permite prețuri crescute la emisii și se pare că recesiunea va continua. A patra întrebare care este prețul corect al certificatelor de emisie. Dacă prețul va fi mai mare în viitor, îl vom, îl vom limita plafon, vom introduce un plafon maxim. De asemenea, există diferențe între intervențiile naționale și europene. Unele state membre au încercat să impună măsuri proprii. Vreau să evidențiez din nou că vorbim despre un mecanism de piață, însă trebuie să ne asigurăm că sistemul funcționează bine. Așadar, orice intervenție trebuie să fie temporară și să nu reducă competitivitatea pieței europene, pentru că acest lucru va duce la pierderi de locuri de muncă. Comisia vrea să se modifice și domeniul de aplicare. Deci, o problemă politică, nu doar tehnică. Așadar, Parlamentul European trebuie să își să aibă o putere de examinare a acestor măsuri. De asemenea, trebuie să vorbim despre măsurile de reformă pe termen lung după 2020 a sistemului de comercializare a emisiilor, pentru că este vorba aici de industrie, de energie, și investițiile sunt făcute pe decenii înainte. Așadar, măsurile pe termen scurt nu sunt o soluție, trebuie să prevedem o stabilitate pentru investitori și trebuie să discutăm despre reforma sistemului de comercializare a emisiilor după 2020. Vă mulțumesc, doamna Hall. Mulțumesc, doamnă președinte. Sistemul de Comercializarea emisiilor este un mecanism de piață, însă nu există nicio piață pură. După cum am auzit, au apărut o serie de probleme care au redus <laughs> prețul semnificativ. Trecem printr-o recesiune economică, a scăzut producția industrială. În multe state din estul Europei s-a făcut o restructurare și o dezindustrializare, ceea ce uh, a făcut trecerea de la faza 2 la faza 3. Unele dintre aceste întâmplări au fost bune în sine, însă au avut efectul de a reduce prețul certificatelor de emisie. S-au luat măsuri de eficiență energetică, am adoptat o directivă pentru eficiența energetică și am recunoscut că acest lucru va face comisia să trebuiască să revizuiască alocările, pentru că acest lucru influențează prețurile. De asemenea, am avut alocări pentru programul NER 3000. Așadar, avem un surplus de 100 de miliarde, de, de 1 miliard sau chiar 2 miliarde de certificate. La acest nivel, sistemul nu funcționează în scopul intenționat. Sistemul avea intenția de a uh, stimula investiția în tehnologii cu emisii reduse. Unii spun, unii se întreabă dacă acest lucru contează pen, pentru că dacă de fapt suntem uh, în schemă cu reducerile de 20% până 2020, dar chiar și o analiză sumară ne arată că suntem în schemă în ciuda prețurilor. Și din partea industriei nu am primit un semnal pe termen lung că se va investi în tehnologii cu, uh, cu emisii reduse și sau investițiile în cărbune au crescut de fapt anul trecut. Industria poate că va atinge obiectivele 2020, însă trebuie să mm, ne gândim la ce se va întâmpla după aceea, până în 2050. Dacă prețurile emisiilor sunt scăzute, nu va exista un cadru pe termen lung de investiție. Așadar, cred că trebuie să facem să funcționeze sistemul de comercializare a emisiilor așa cum era intenționat acesta și prețul este mult prea redus în momentul actual. Concluzia, însă, mi se pare că nu este că nu trebuie să avem o dezbatere acum. În nu trebuie să uh, rediscutăm totul de la zero uh, la o propunere tehnică a Comisiei. Pur și simplu, schimbând calendarul alocărilor, nu va schimba foarte mult prețul certificatelor. Comisia în curând va trebui să vină cu măsuri suplimentare. Așadar, eu ar, aș sugera să nu introducem foarte multe amendamente. Sunt de acord cu raportorul că ar trebui să susținem măsura comisiei în varianta sa foarte simplă. Vă mulțumesc, domnul Jado. Mulțumesc, doamnă președinte. Se vorbește de mult vreme că piața certificatelor va fi o uh, piață liberă și că statele trebuie să intervină cât mai puțin. Însă, trebuie să ne amintim că această piață nu există fără regulamente. Un regulament a creat o piață. Nu este o piață reglementată, este un regulament care a organizat, a inventat o piață. Și din, de la un moment dat, dacă constatăm că piața nu funcționează, înseamnă că semnalele transmise de către guvernele, puterile publice care au creat piața, nu sunt semnale bune. Înțeleg că se vorbește despre criză, însă ceea ce ne spune criza, că da, într-adevăr a scăzut prețul certificatelor, nu mai este uh, vorba de piața actuală, este vorba de anti, prețul anticipativ al unui regulament din viitor. Și la o altă cu criza, vom ajunge la o reducere de 20%, nu prin ambiția Uniunii Europene și nu datorită că nu datorită funcționării bune a sistemului de comercializare, ci din cauza crizei. Deci, vorbim despre Doha. Avem uh, raportul Băncii Mondiale, care are concluzii destul de dramatice. Și mai avem o dezbatere la nivel european în legătură cu cercetarea în, uh, cer, cu finanțarea cercetării inovatoare. Nu putem să uh, avem un preț de uh, finanțare, de, de, de susținere a investiției cu 30 de euro per certificat. Atunci când Europa caută uh, finanțări inovatoare, resurse proprii, mijloace de a finanța tranziția energetică, cred că și noi trebuie să ne gândim la eficiența pieței. Pentru verzi, pentru grupul ecologist, este foarte clar că reforma sistemului de uh, comercializare trebuie să fie mai rapidă. Este o piață care uh, Eh, poate să dea rezultate însă cu reguli puternice, fără milioane de tone de emisii suplimentare. Nu este vorba, nu asta, trebuie să ne gândim la obiectivul final. Să nu existe 4 miliarde de tone de dioxid de carbon care să rămână la același nivel, Trebuie să trimitem un semnal bun pieței pentru a ajunge la un obiectiv de reducere de 30% a emisiilor cu efect de seră până în 2020 și să avem uh, un plan pentru uh, 2050. Domnul Tim Zimanski, vă mulțumesc. Aș dori să vă reamintesc contextul tuturor deciziilor pe care le vom lua în 2008 am ajuns la un compromis foarte dificil în domeniul politicii climatice. A fost foarte dificil pentru anumite state să recunoască acest compromis și a fost dificil pentru industria din Europa, pentru anumite industrii. Câteva din aceste industrii s-au adaptat la o nouă povară, lucru care a fost dificil și care a redus nivelul de investiții. S-au introdus noi repere care au fost foarte dificil de acceptat și acum se vrea uh, asprirea acestor Uh, condiții, pentru că se vrea excluderea a 100 de milioane de uh, certificate de pe piață printr-o mișcare artificială. Mm, se vorbește de un fel de control artificial al pieței. Poate peste 2 sau 3 ani lucrurile se vor schimba din nou. Nu vorbim aici despre o piață obișnuită. Este o piață foarte artificială. Aici vindem un produs artificial pentru a satisface o necesitate artificială, o necesitate care a apărut datorită unei politici comunitare. Am convenit însă că vom fi ghidați de piață și nu de sistemele de impozitare. Am fost de acord cu acest compromis pentru a putea reglementa uh, sarcina între noi și piața a re- reacționat uh, bine până acum. Producția în Europa este în scădere, așadar există mai puțină cerere pentru investiții. Așadar, piața a reacționat și prețurile au scăzut în mod corespunzător. Dacă am decis să mergem pe soluția pieței, trebuie să rămânem pe acea, aceeași soluție. Am citit raportul în legătură cu eficiența economiei globale și între primele cinci state se găsește un singur stat european, Germania, însă eh, Germania este pe cale să își piardă poziția de acolo. Și Germania este singurul stat menționat în acest raport și există și un motiv. Germania, care este foarte competitivă, își poate pierde acest eh, rol prețul loc muncii, forței de muncă și prețul uh, energiei este ridicat în Germania. Uh, prin aceste controle artificiale putem lovi uh, economia germană și putem lovi și alte economii europene. Uh, costurile energiei vor crește și uh, uh astfel vom lovi în economia europeană în totalitate. Vă mulțumesc. Urmează domnul Macin. Omawiana dzisiaj zmiana dyrektywy daje Komisji practicnie. Mulțumesc, doamnă președinte. Directiva pe care o discutăm astăzi dă Comisiei Europene un mandat absolut nelimitat de a schimba calendarul licitațiilor, ceea ce înseamnă a manipula piața, pentru că licitațiile ar trebui să fie previzibile pentru că volumele drepturilor de emisie care vor fi puse pe piață trebuie să fie previzibile. Intervențiile pe piața ETS pot fi înțelese ca dovada instabilității acestei piețe și amendamentele, modificarea pare să încalce de fapt articolul 209 din tratat, conform căruia actele delegate nu pot să fie utilizate atunci când e vorba de elementele uh, cheie dintr-un domeniu. Și acesta este un element cheie, pentru că modificăm o parte foarte importantă a directivei cu privire la comerțul de certificate de emisii. 1,74% este schimbarea propusă a volumului de emisii, ceea ce nu poate să intre sub incidența unor acte delegate. Reducerile uh, pot să influențeze uh, prețul și acest lucru poate să aibă un impact negativ asupra deciziilor de investiție, mai ales când vorbim despre producția de energie. Activitățile Comisiei Europene nu sunt menite să scadă costul uh, reducerilor de emisii, ci vor doar să crească prețul. Și vocile din Polonia sunt ignorate și eu de aceea sunt împotriva acestei modificări. Mulțumesc, doamna Coleasca Bobinska. Mulțumesc. Doamna Hall a spus că aceasta este o propunere simplă și că ar trebui să putem să o adoptăm rapid. Indiferent cât de simplă pare această uh, modificare, ea a provocat o dezbatere uh, foarte importantă în, uh, în ultimii ani și întrebarea este unde este linia de demarcație între uh, reglementarea pieței și piața liberă. E o dezbatere care merge uh, mult în urmă, până în anii 80-90, cel puțin în Polonia. Unde este această linie fină de demarcație între uh, piața reglementată și piața uh, liberă. Noi acum, de fapt, vrem să instituim o taxă pe carbon care nu prea are mult de-a face cu uh, licitațiile certificatelor de emisii. Deci Comisia dorește să introducă pe ușa din spate această idee a taxei pe carbon. Și dacă Comisia poate să fixeze valori, prețuri, uh, numărul de certificate de emisii, uh, atunci vorbim de o reglementare pe ușa din spate, practic. Și un alt lucru care mă îngrijorează este de natură procedurală. Comisia a decis deja care va fi soarta a acestui dosar și Parlamentul trebuie doar să mai pună parafa pe această decizie a Comisiei. Uh, pentru că s-a spus foarte clar că 900 de milioane de certificate vor fi retrase de pe piață și comisarul a spus în timpul unei audieri la Comisia Envi că acum urmează doar adoptarea formală de către Parlamentul European. Deci, practic, Parlamentul trebuie doar să parafeze această decizie fără să se implice deloc în uh, luarea ei. Deci e vorba de o aprobare formală. Asta a fost uh, uh, formularea și poate că la asta se referă doamna Hall când spune că e vorba de o situație simplă, simplă însemnând că noi nu ne implicăm, ci doar punem parafa. Um, dar nu e o chestiune simplă, pentru că e vorba de uh, un, uh, o chestiune de reglementare care va avea niște consecințe foarte concrete asupra industriilor și um, uh, întreprinderilor, instalațiilor din Europa. Deci trebuie să ne gândim la aceste lucruri atunci când putem dezbaterea astăzi. Mulțumesc, domnul Vidal Cuadras. Mulțumesc, domnule președinte. Da. Dacă ar trebui să modificăm sistemul de uh, schimb de certificate, Sigur, suntem uh, în contextul acestei crize foarte aprofundate, um, care ne afectează structura economică, uh, țesutul economic al uh, Uh, țărilor noastre. Foarte multe întreprinderi pierd bani, uh, foarte mulți oameni au rămas șomeri. Bun. Ok, este un obiectiv foarte clar fixat aici, și anume de a retrage o anumită cantitate de uh, certificate de emisii, ceea ce va duce, de exemplu, la creșterea prețurilor la electricitate în aceste vremuri de criză. Și s-ar putea ca întreprinderile care consumă mai multă energie să aibă și mai mari dificultăți. De asemenea, consumatorii ar trebui să plătească, vor ajunge să plătească mai mult uh, pentru uh, factura la electricitate, și lucru care nu poate să ducă la competitivitate. Deci, uh, ideea asta nu putea să cadă într-un moment mai prost decât acum. Și acum, uh, sigur că se poartă dezbaterile uh, summitului de la Doha și concurenții noștri care sunt uh, mari poluatori nu par a fi pregătiți uh, să uh, intre într-un mare acord internațional și să colaboreze pentru a crea uh, o piață globală pentru schimbul de certificate. Deci noi nu facem decât să ne slăbim poziția noastră în fața celorlalți. Ceea ce mie nu mi se pare că e o manieră deosebit de inteligentă de a aborda lucrurile. Dacă ne gândim la conferința de la Doha și la toate așteptările, ne dăm seama că, bun, așteptările sunt destul de scăzute. Și încă ceva. Sistemul uh, ETS este o, practic o piață construită artificial de sus în jos ceea ce este tocmai opusul unei piețe normale, care se Uh, uh, naște în mod uh, firesc de jos în sus. Și acest lucru sigur că are consecințe și creează problema din momentul de față. Și dacă ar fi să dăm comisiei posibilitatea de a interveni pe piață atunci când este necesar, atunci ne vom afla într-o situație de totală incertitudine juridică și piața la fel. În articolul 10 din uh, regulamentul ETS se spune că trebuie să fie posibilă uh, a, de a prevedea uh, evoluția acestui proces. Ne gândim, sigur, mai ales la momentele licitațiilor și la volumurile de certificate de emisii. Și aici văd o contradicție, practic, între propunerea de acum și directivă. Și e doar o contradicție, sunt mai multe, dar să facem o metodă de lucru din contradicții, nu, nu mi se pare acceptabil. Președinta. Da, n-am fost atentă și domnul Vidal Codra s-a profitat de ocazie și a vorbit mai mult. Domnul Roy. Doamnă președinte, dacă ne uităm la starea de fapt, putem să constatăm că, într-adevăr, avem o creștere uh, stagnantă în Europa. Uh, se folosesc mai puține certificate decât a fost calculat. Avem o mai mare eficiență energetică, deci avem nevoie de mai puține certificate care să fie comercializate. De asemenea, extindem uh, energiile regenerabile, utilizăm tot mai mult curent din resurse uh, regenerabile, ne trebuie deci mai puține certificate. Dar asta, asta, ne, asta voiam, nu? Dar sigur că pe, uh, situația pe plan economic este diferită și statele membre nu pot să obțină acum veniturile pe care voiau să le obțină din acest sistem și de asta vrem să intervenim. De asta este o intervenție arbitrară pe piață. Noi, la momentul la care am creat acest sistem, l-am creat pentru că aveam nevoie de el pentru piață și nu putem acum să intervenim așa pur și simplu când uh, ne pică bine. Eu nu înțeleg acest lucru pentru că noi vom atinge obiectivele de reduceri. Deci totul funcționează bine, cu excepția faptului că nu uh, încasăm banii pe care ni-am dorit. Bun, dar atunci asta înseamnă că statele au planificat lucrurile prost, asta e problema lor, dar nu se poate ca acesta să fie motivul pentru care să spunem, bun, bun, haide să intervenim pe piață ca să creăm un preț mai mare. Uh, pentru că ori avem o piață total reglementată, ori o piață total liberă. Ceea ce facem acum nu ne oferă nici uh, siguranță, nici stabilitate. Din potrivă, deschide ușa pentru un comportament arbitrar și domnul Vidal Quadras are dreptate. E vorba de, un, uh, de, o, de o intervenție uh, de bază pentru că nu ne vom mai putea uh, baza în, pe viitor uh, pe acest sistem, pentru că nu mai există o certitudine juridică. Mi se pare că este un drum total greșit. Și mi se pare scandaloasă dezbaterea din uh, Parlament. Doamna Kolarska-Bobinska a menționat acest lucru, în timp ce marile grupuri politice îl roagă pe președintele Comisiei să uh, uh reflecteze mai mult în acest, în acest dezbatere uh, și să ne implice și pe noi, Parlamentul e lăsat pe din afară. Care e situația? Avem un cuvânt de spus sau nu? Pentru că mi se pare că e o nerușinare să pui pur și simplu în fața Parlamentului ca să parafezi o astfel de decizie. Mulțumesc, doamna Del Castillo. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu vreau Uh, să spun cât de lipsită de justificare este propunerea comisiei, pentru că s-a spus acest lucru deja. Uh, se merge pe comitologie, cu toate că sigur că și Parlamentul are un cuvânt de spus. Nu vreau să repet acum uh, nimic legat de piață, ci eu cred că călcâiul lui Achille în cazul acestei propuneri este următorul. egalitatea de șanse pentru concurența în Uniunea Europeană este denaturată, va fi denaturată prin această propunere, pentru că certificatele de emisii în 900 de milioane vor fi retrase de pe piață. Apoi, din 2013, vor fi date subvenții directe pentru industriile care consumă multă energie, doar uh, Sigur, acest lucru îl vor face doar statele care uh, își vor putea permite acest lucru. Deci, pe de o parte, prețul uh, crește, pe, a, pe de altă parte, însă, ajutoarele directe nu sunt permise pentru industriile care consumă foarte multă energie, dar uh, apoi statele membre, fiecare, uh, are, uh, fiecare are propria sa posibilitate de a-și ajuta propria industrie. Deci, concurența va fi afectată. Pentru că va exista posibilitatea ca statele membre să își ajute acele industrii care sunt mari consumatoare de energie Și poate că uh, ar trebui ca lucrurile să fie clare și să fie aceleași pentru toate statele membre, să se armonizeze regulile. Pentru că nu putem să avem o situație atât de uh, fragmentată. Pentru că dacă nu, condițiile concurențiale se vor uh, dezvolta într-un mod uh, uh foarte negativ. Mulțumesc! Domnul Elmer, uh, da, uh, trebuie să vă spun că sunt foarte bucuros să spun că sunt de acord cu mulți colegi care au vorbit deja, inclusiv cu domnul Royal și cu domnul Vidal Codras, care au spus că ETS nu este un mecanism de piață, ceea ce eu am spus deja uh, de 2-3 ani. Este vorba de un sistem total artificial și birocratic care uh, este bazat pe o marfă virtuală și uh, care, de fapt, este o chestiune totală de, de birocrație, nu uh, poate fi uh, prea bine reglementată și acum vedem că predicțiile mele au fost, într-adevăr, corecte, pentru că nu există o certitudine de reglementare, comisia poate pur și simplu să intervină și să schimbe jocurile, să schimbe regulile jocului atunci când dorește și eu am spus întotdeauna că dacă trebuie să avem un factor descurajant pentru emisiile de carbon, atunci uh, o taxă ar fi uh, un mecanism mult mai eficace. Și acum, în țara mea, în Regatul Unit, uh, ministrul de finanțe vrea să introducă o uh, rată uh, pentru prețul carbonului pentru a încerca să facă față dezastrului cauzat de ETS. Și trebuie să spunem că în Statele Unite ale Americii emisiile se reduc semnificativ nu datorită vreunor mecanisme foarte birocratice, ci ca rezultat al forțelor pieței. Și cred că este o lecție pentru Europa și o lecție pe care ar fi foarte bine să o învățăm cu toții, mai ales în vremuri în care mari cantități de Uh, gaz uh, de șist uh, sunt descoperite în Europa. Mulțumesc, domnul Rubic. Mulțumesc, doamne președinte. Eu cred că în momentul de față putem să constatăm, astăzi dimineață m-am uitat la știri, la televizor și am văzut clar că ne aflăm într-o situație în care în Italia și în Spania se închid fabrici Eurofer a spus foarte clar că trebuie închisă o treime din producție pentru că nu mai este competitivă. Și realitatea este că Comisia vine acum în fața noastră cu obiectivul ca până în anul 2020 20% din PIB să uh, fie uh, dedicat unei reindustrializări și mă întreb cu politica aceasta pe care vrem să o aplicăm, nu cumva uh, susținem mai degrabă uh, delocalizarea întreprinderilor noastre și le împovărăm și mai mult. Pentru că pur și simplu se pierd zeci de mii de locuri de muncă și dacă ne uităm la naționalizarea care este cerută în Franța, nu cred că aceasta va fi soluția noastră. Conferința va avea loc la Doha și vreau să-i rog pe toți cei care vor merge acolo să se uite și la uh, lucrările care vorbesc uh, despre uh, situația luminului din uh, Norvegia și despre prețul uh, gazului pentru că trebuie să vedem cum putem să ținem concernele internaționale în Europa, cum putem să oferim uh, uh, stimulente industriei noastre, cum putem să avem un sistem de certificate de emisii pentru ca cele mai curate industrii din lume să rămână în Europa și să fim un exemplu și nu ca uh, uh întreprinderile noastre să se mute în America sau în alte părți ale lumii unde pot să polueze și noi să pierdem foarte multe locuri de muncă în Europa. Eu cred că răspunsul corect ar fi să uh, nu uh, impozităm și mai mult întreprinderile, pentru că chinezii și brazilienii și alte uh, țări nu au uh, aceste taxe. Eu cred că ar trebui să mergem pe o amprentă de carbon uh, în care să cerem 2-3% eh, în plus la TVA, la produse, în funcție de um, amprenta lor de carbon, de distanța de la locul la care au fost produse, de exemplu. Eh, eu cred că sistemul ETS este greșit, el distruge locurile de muncă din Europa și nu poate să fie durabil pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Brejină. Eh, pani președinte, pamatuji dobu, kdy... Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-aduc aminte de momentul în care mulți dintre dumneavoastră ați votat cu mare entuziasm pentru sistemul ETS. Și eurodeputații care au votat pentru au argumentat spunând că poate este un mecanism birocratic, dar este bazat pe niște principii de piață. La momentul acela, eu am votat împotriva sistemului și acum cred că a venit momentul să ne trezim cu toții și să nu, îl mai, să nu complicăm și mai mult sistemul decât este el în momentul de față. De asemenea, cred că nu ar trebui să investim în acest sistem, ci ar trebui să direcționăm aceste investiții către noile tehnologii, tehnologii mai uh, ecologice, așa cum o fac și Statele Unite. Tocmai am auzit că emisiile de dioxid de carbon au fost reduse în mod semnificativ în Statele Unite. Eu cred că ar trebui să votăm împotriva acestei propuneri a Comisiei. Dar cred de asemenea că acum ar fi momentul să regândim abordarea noastră generală în acest uh, domeniu, pe acest subiect și să venim cu o altă abordare, dat fiind contextul crizei economice. Mulțumesc! Domnul Prodi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că eu sunt uh, oarecum nedumerit. În primul rând, sistemul ETS este un mecanism de piață, dar ce nu reușesc eu să înțeleg este că e un mecanism de piață în care 50% dintre emisii uh, Uh, sunt, de fapt, uh, oferite pe gratis. Și eu nu cred că o piață poate să funcționeze în aceste condiții. Și, uh, în orice caz, în aceste vremuri de criză economică, cu excepția pieței gazelor din Statele Unite, dacă ne uităm la ceilalți combustibili fosili, vedem că, într-adevăr, se, sim- se simte criza și se pot observa reducerea ale prețurilor. Și nivelul din momentul de față, nivelul um, costului pentru drepturile de emisie este aproape irelevant dacă ne uităm la dinamica pieței. Deci, Ceea ce vreau să spun este că eu nu cred eu nu cred că putem să influențăm această piață decât dacă avem o intenție foarte serioasă de a adopta un protocol, protocol de la Kyoto, la nivel global. Dacă acest plan nu este posibil el fiind planul A, avem nevoie de un plan B, de un plan de rezervă. De exemplu, am putea să avem o taxă la vamă pe produse care vin din țări care nu respectă uh, standardele în materie de emisie de gaze cu efect de seră. Mulțumesc, domnul Lodi. Merci, madame la Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să clarific Uh, în plus față de colegii mei, mă întreb dacă trebuie să eliminăm totul. Pentru că sentimentul pe care îl am eu este că Comisia Europeană ar fi trebuit să facă o, evaluare, o evaluare a acestui dispozitiv. A fost un mecanism foarte inovator. Am făcut un experiment politic pe un obiectiv foarte important, adică limitarea cotei de emisii până la 20% în 2020, o inițiativă votată în mandatul anterior. Nu știu dacă nu cumva ar fi utilă o evaluare pentru a ne, a ne se explica cum funcționează acest lucru, pentru că statele membre fac alocările, Comisia uh, supraveghează, însă acum Comisia, pe o pagină, ne uh, solicită puteri considerabile în ceea ce privește adaptarea acestui mecanism. Parlamentul European își dorește să aibă puterea de a decide, uh, vrem să avem o putere politică mai mare pentru a ști dacă sistemul funcționează, în primul rând, în al doilea rând ce trebuie făcut și am notat că articolul 25 spune că nu trebuie să intrăm în acorduri cu state terțe care nu au semnat protocolul de la Kyoto. Dacă au existat acorduri semnate, ce impact au avut acestea? Poate aceste date ar putea să fie importante. Este o problemă total diferită de taxa pe emisii de dioxid de carbon. Taxa este pe emisii, nu pe importuri. Este vorba de două lucruri diferite. Eu aș dori să avem o adevărată evaluare ca aceasta să ne permită ca în alegerile din 2014 să avem o adevărată dezbatere uh, pentru a-i putea informa pe cetățeni. Foarte bine. Are cuvântul acum Comisia. Vă rog. Prezente. Aveți cuvântul? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sigur, am ascultat cu mare interes intervențiile onoraților membri ai acestei comisii parlamentare. Aș dori să mă refer la o serie de aspecte, dar foarte pe scurt. În primul rând, în ceea ce privește situația din teren, <clears throat> într Comisia a analizat situația în iulie acestui an, am circulat un document de lucru cu această analiză. Cu două săptămâni în urmă am publicat un studiu de impact care se referă la situația de pe piața carbonului în prezent și în detaliu, <clears throat> unde și propunerea de a modifica profilul opțiunilor, după cum ați văzut, și retragerea sau amânarea unui anumit volum de permise, 900 de milioane mai precis. Ne-am bazat pe consultările efectuate din vară și până acum, în același timp și, <clears throat> sigur, în prezent există o suprasaturare a pieței cu aceste cote de emisie. Asta afectează negativ uh, piața și este o consecință a, efectelor, a deciziilor luate la nivelul instituțiilor europene, Comisie, Consiliu sau, Consiliu sau Parlament. Acest dezechilibru există în teren. În prezent, Comisia își propune să restabilească echilibrul, dacă există cerere scăzută pe piață și companiile le vor spune am să reduc cererea, pentru că nu mai este cazul. Cererea și oferta continuă să joace un rol important, prin urmare nu facem noi nimic extraordinar cu această propunere. cotele de emisie sunt active, practic în bunere statelor membre. Este normal ca acestea să poată comercializa aceste cote și permise, când este cazul, e o abordare ce, în ultimă instanță, ține de bun simț și nu de intervenționism. De asemenea, să nu uităm că asta nu are efect asupra cotelor de emisii disponibile pe ansamblu nivelul 3, nu asta își propune Comisia să facă printr-o măsură de comitologie care ține de actele delegate. Ce se propune Parlamentului și Consiliului prin codecizie este să se clarifice mandatul legal, conform care acest lucru poate fi făcut într-adevăr, și asta v-am înaintat dumneavoastră, și asta a spus-o și comisarul nostru în noiembrie, a spus foarte limpede că nu vrem să afectăm în mod negativ atribuțiile Parlamentului European, pentru că se spune că nu vom adopta o propunere de amânare a alocării acestor cote. Comisia nu va face acest lucru până când procesul decizional din Parlament și din Consiliu este parcurs conform procedurii. Comisia a propus într-adevăr amânarea acestor 900 de milioane de de certificate, însă această decizie revine Consiliului și Parlamentului. După cum spuneam, nu ne atingem de atribuțiile acestora. Este vorba doar de măsuri structurale normale și s-a spus deja aici că e o măsură pe termen scurt, însă trebuie să ne gândim ce trebuie făcut și pe termen lung, ca să ne deplasăm într-adevăr spre această economie cu emisii zero de carbon pe care ne dorim pentru 2050. Cu două săptămâni în urmă, Comisia a înaintat un raport în acest sens. Se regăsesc acolo opțiuni privind măsurile structurale care ar putea fi menite a consolida acest sistem. <clears throat> Această propunere de amânare pe care o discutăm în prezent este una cu caracter pur tehnic, este menită a elimina incertitudinile și fluctuațiile de pe piață, Dacă facem acest lucru, prețurile în faza a treia vor fi mult mai stabile și nu se vor evita surprizele neplăcute pe care, prin care, pe care le-ar putea avea firmele din sector. <clears throat> S-au menționat și țările terțe și conferința de la Doha, care deja a început, după cum știți. Într-adevăr, am avut contacte foarte bune cu statele terțe. Știți că se face o corelație între sistemul nostru și cel australian, în materie de comerț cu cotele de emisie. La fel, avem progrese în relația cu China și alte țări. Ar fi păcat, într-adevăr, dacă Uniunea Europeană n-ar demonstra că acest sistem, care funcționează de ceva vreme, dar care acum este afectat de conjunctura actuală, de criză economică, deci trebuie să demonstrăm că acest sistem merită să fie păstrat și este într-adevăr eficient. Trebuie să facem asta gândindu-ne la Doha și gândindu-ne și, gândindu și la nevoia de a implica și alte țări într-un demers similar. Trebuie să arătăm că putem păstra acest sistem la un nivel de funcționare eficientă, cu prețuri rezonabile și sperăm, prin urmare, că Parlamentul va privi favorabil propunerea noastră. Vă mulțumesc! Grazie, la parola. Allora... Mulțumim! Dăm cuvântul uh, raportorului pentru a încheia dezbaterea. Mulțumesc! Cred că am făcut ceea ce trebuia făcut în această fază a procesului. Am avut un schimb de opinii, am văzut care sunt părerile, <clears throat> de o parte sau de alta. Ca raportor mi-aș fi plăcut să aud mai multe opinii care să coincidă oarecum cu ale mele. Însă acest, această etapă e și a parte a procesului, va trebui să vedem cum se vor cristaliza pozițiile grupurilor politice și cum vom duce mai departe acest document pe care trebuie să îl producem. <clears throat> Parlamentul a cerut Comisiei uh, un angajament de modificare a calendarului acestor licitații atunci când am negociat directiva privind eficiența energetică. Nu, nu putem adopta un lucru și apoi trei luni mai târziu să uităm complet că am făcut ace- aceasta și să trecem la altceva. E nevoie de anumită coerență în demersurile noastre legislative. Ne-ar bucura foarte mult să vedem o astfel de coerență. Cum să repet acum poziția anunțată chiar la început, și anume că sprijin premizele din spatele propunerii comisiei, însă trebuie în același timp să precizez că eu consider și vă doresc să subliniez că această putere pe care o acordăm comisiei este temporară și cu caracter extraordinar. Nu putem permite ca așa ceva să devină o practică curentă. Dacă am face asta, am ajunge să modificăm chiar natura însă și a pieței. Este o măsură cu caracter provizoriu extraordinar. <clears throat> Președinției și comisiei noastre trebuie să le spun că trebuie și pe viitor să ne gândim la cum am putea păstra această piață vie și funcțională, pentru că, într-adevăr, vine să răspundă la anumite uh, priorități și nevoi identificate ca parte obiectivă de către instituțiile europene. Parlamentul trebuie să continue să lucreze pe acest dosar dacă dorim ca piața să rămână dinamică și fructoasă. Vă mulțumim. Încheiem aici dezbaterea acestui punct. O să mai avem o discuție pe 17 decembrie. Termenul de depunere a amendamentelor este 18 decembrie la amiază. Trecem prin urmare mai departe. Raportul domnului Sean Kelly privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație acestor date. Sean Kelly, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Este pentru mine o onoare deosebită să pot prezenta raportul astăzi. Președinția, v-aș ruga să mai așteptați o secundă să iasă din sală cei care nu sunt interesați. V-aș ruga să ieșiți repede din sală dacă nu doriți să mai rămâneți. Uh, thank you once again, Madam Chair, and it's a privilege to present my draft. Mulțumesc, doamnă președinte. E o onoare pentru mine să vă pot prezenta acest aviz. Am avut până acum mai bine de 100 de întâlniri cu tot felul de protagoniști, grupuri de consumatori, reprezentanții mediului de afaceri și așa mai departe există un interes deosebit și o implicare deosebită. Însă multe lucruri rămân de făcut. Vorba de a aduce la zi directiva din 95 pentru a ține cont de evoluțiile tehnologice recente și de schimbările pe care acestea le-au adus în viața noastră. Comisia a demarat un proiect îndrăzneț în acest sens și eforturile lor trebuie să fie lăudate. Acest demers se aliniază și nevoii de a pune în aplicare Carta Drepturilor Fundamentale atunci când e vorba de protejarea datelor cu caracter personal. Dincolo de această bază juridică, aș dori să subliniez și dimensiunea ce ține piața internă și, de asemenea, aspectele industriale. Articolul 123 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene se referă tocmai la acest aspect. Comisia noastră a de jucat un rol esențial în definitivarea acestui regulament. Ideea este de a asigura un nivel maxim de protejare a datelor personale, fără însă a duce la această, fără ca aceasta să ducă la consecințe nedorite și fără a impune o povară birocratică excesivă asupra firmelor europene, pentru că de aceasta ne este teamă. Este important să simplificăm regulile care ar putea împiedica inovarea și ar spori povara administrativă, pentru că dorim să creăm un mediu în care firmele și să poată să funcționeze eficient și să creeze locuri de muncă. Inovarea este importantă și în același timp noile produse și servicii trebuie să beneficieze de încrederea cetățenilor un sistem de protejare a datelor cu caracter personal ar încuraja tocmai inovarea și creativitatea. Prioritatea mea este aceea de a mă asigura că, în forma sa finală, textul va presupune un echilibru între drepturile fundamentale, pe de-o parte, și nevoia de a oferi echitate pe piață IMM-urilor. Am vrea, de asemenea, să introducem aici și acel concept al ghișeului unic, care ar putea întări piața unică. Trecând la o serie de aspecte principale ale proiectului meu de aviz, acestea ar fi următoarele. Principiul răspunderii individuale, protejarea datelor personale, consimțământul, însă nu un accent excesiv pe acest consimțământ, nescăparea din vedere a IMM-urilor și a dispozițiilor menite să încurajeze concurența liberă. Am propus 164 de amendamente la propunerea Comisiei. Schimbările propuse vor trebui să reducă povara administrativă excesivă de pe umerii firmelor, mai ales acele firme care oferă garanții și anumit, un anumit nivel de flexibilitate. E vorba aici de mecanismele de responsabilizare și de notificare a autorităților de supervizare. O serie de definiții și de aspecte din textul original necesită clarificare, contextualizare și simplificare. Am uh, structurat lucrurile în, pe două abordări, calitativă și cantitativă, uitându-mă la principiile de la, din spatele fiecăreia. Ideea este de a reduce povara birocratică, însă demersurile birocratice joacă și ele un rol, evident. De asemenea, e important să punem accentul pe soluțiile tehnice, cum ar fi acea, acel caracter privat deliberat și introducerea de măsuri de complianță precis formulate. Am solicitat unității de analiză a Parlamentului să efectueze un studiu de impact care să fie prezentat la următoarea întâlnire ITRE de pe 17 decembrie. Acesta este un aspect important. Am salutat uh, propunerea de scutiri aplicată aplicate celor care colectează datele, o propunere formată de comisie. Anumiți colegi ar putea să dorească să includă aceasta în capitolul dreptul de acces la date, articolul 15, dar cred că dacă păstrăm această dispoziție, vom sprijini mai bine IMM-urile. De asemenea, am încercat să simplific documentația privind consultația prealabilă. Cred că o documentație excesivă presupune povară birocratică exagerată și ar reprezenta o alocare nejustificată a resurselor în favoarea măsurilor cantitative, prin contrast cu prioritățile calitative. Priorita- această prioritizare ar fi greu de pus în practică. Am clarificat, prin urmare, tocmai acest aspect notificările și sancțiunile au fost redefinite, făcute mai ușor de pus în aplicare. Haideți să ne concentrăm pe acele încălcări ale principiilor care ar putea avea efecte negative clare și să avem în vedere restul doar atunci când aspectul calitativ intră în calcul. Asta am încercat să fac și în amendamentele 1 și 154 m-am concentrat și pe cercetarea din domeniul sănătății. Amendamentul 9 se referă la consimțământul larg și amendamentul 19 se referă la nevoia de a elimina consecințele nedorite pentru acest sector esențial al cercetării medicale. Am încercat de asemenea să includ și lupta împotriva criminalității financiare. Luptul împotriva fraudei în sport, de asemenea, este un, un aspect important. Mai ales dacă ne gândim la scandalele de doping care au afectat acest sport. Deci am inclus un fragment, uh, amendamentele 17 și 17.1. Aș dori să, acceler, aș dori să accelerez puțin. O chestiune esențială pentru noi este eficiența energetică. Am încercat să introduc și ideea de inovare în amendamentele mele. Am să mai sar peste câteva detalii, pentru că aș mai avea de spus unul sau două lucruri pe care le consider a fi de importanță deosebită. Articolul 6 alineatul 4 spune că există motive precise pentru procesarea legală a datelor colectate în alte scopuri. Am extins puțin aici domeniul de aplicare pentru a introduce și interesul legitim al instituțiilor de control am asumat niște riscuri cu acest amendament, dar doresc să avem o dezbatere pe această temă, să vedem cum putem defini acest interes legitim al autorităților de supervizare și cum se poate exercita acesta fără a afecta dreptul la o viață privată și fără a afecta sectoarele economice legitime din Uniunea Europeană. Și un ultim aspect, m-am gândit foarte mult la cum am putea simplifica relația dintre subiecti, pe de o parte, și cei care controlează sau prelucrează aceste date. Această relație între cei care controlează și procesează datele definite în articolul 26 ar putea presupune o serie de consecințe nedorite. Prin urmare, în loc să minimizeze volumul datelor, cei care prelucrează datele ar putea să devină la rândul controlor și să creeze o relație directă cu subiecții. Nu. În opinia mea, această relație ar trebui să fie reglementată dreptul contractual subiectul ar trebui să aibă un ghișeu unic de acces, control, cel care controlează datele și nu ar trebui să interacționeze direct, sub nicio formă, cu cei care prelucrează sau folosesc aceste date. Dacă îți cumperi, de exemplu, o mașină și ai o problemă cu motorul, te duci la cel care ți-a vândut-o, nu te duci la fabricant, nu la fabricantul motorului respectiv. Îi rog pe colegi să se gândească la acest aspect și aștept cu nerăbdare să aud ce vor avea să-mi spună pe această temă. În final, aș dori să mulțumesc lui Ian Albrecht, raportorul Libe și raportorul în umbră de la Libe, mai ales lui Axel Voss și, de asemenea, celorlalți raportori de la jurii IMCO și Empl, Galo, Comi și Nadia Hirsch. Am lucrat foarte mult în ultimele 9 luni și sper că vom continua să cooperăm și pe viitor. Vă mulțumesc! E, mi scuzi se sono stata eh, costretta Da, mulțumesc. Mm, suntem puțin în urmă cu timpul. Voi cere raportorilor din umbră să vorbească, însă vă rog 3 minute fiecare. Kelly pentru modul în care a prezentat uh, opinia. Uh, susținem uh, într-o anumită măsură punctul dumnealui de vedere. Din păcate, considerăm că în multe aspecte amendamentele făcute slăbesc propunerea de regulament. Uh, vreau să mă refer uh, la comitologie și anume uh, spunând faptul că din acest punct de vedere suntem de acord cu domnul raportor Kelly în a limita, în a reduce actele delegate și actele de implementare pentru a putea păstra neutralitatea tehnologică și mai ales să reducem aceste acte Uh, delegate și acte de implementare, mai ales atunci când este vorba de privacy by design și privacy by default. Uh, de asemenea, cred că un element important uh, al propunerii de regulament ar trebui să vizeze anonimizarea sau pseudo-anonimizarea datelor. Acest lucru cred că este important, mai ales în contextul rețelelor sociale, a datelor privind uh, sănătatea, a datelor uh, genetice. Deci cred că aici este important să mai lucrăm la definiții. Uh, cred de asemenea că un alt punct important al dezbaterii noastre ar trebui să fie legat de jurisdicția și de legislația aplicabilă. Și aici aș face o paralelă între acest cadru de reglementare și alte cadre de reglementare din uh, alte țări. În uh, Statele Unite știm bine că există și Patriot Act uh, care se aplică datelor care sunt procesate de companii care um, au sediul în Statele Unite, chiar dacă au ramuri, oficii care Uh, sunt uh, situate în, uh, chiar pe teritoriul Uniunii Europene. De asemenea, există niște acorduri între Uniunea Europeană și terțe țări atunci când vorbim de transferul datelor cu caracter personal. Mă refer aici la registrul cu numele pasagerilor și la acorduri de tip SWIFT și credem că acest aspect ar trebui mai bine reflectat în regulament. Uh, un alt punct important se referă la um, definirea consimțământului, uh, care ar trebui, în opinia noastră, să rămână explicit, uh, chiar dacă, și ei subliniez, chiar dacă nu solicităm să existe un formular anume, ca să nu introducem prea multă birocrație, dar consimțământul ar trebui să rămână explicit. Uh, un alt element important uh, se referă la dreptul de a fi uitat uh, sau la dreptul de a-și aminti. Acest lucru este necesar, mai ales în contextul rețelelor sociale. Suntem împotriva realizării de profiluri pentru cetățeni. Sunt de acord de asemenea cu domnul raportor Chieli în ceea ce privește faptul că trebuie să existe o distinție, trebuie să există o distinție clară între data controller și data processor. În vechea directivă această distinție era ă, foarte clară, în regulament ă, ă, această distinție se mai estompează. Cred că aici va trebui să luăm o decizie pentru că este important ca fiecare element să știe, fiecare entitate să știe care sunt atribuțiile și responsabilitățile. În ceea ce privește mm, incidentele de securitate și notificarea acestora, uh, și s-au primit foarte multe puncte de vedere din partea industriei care consideră că 24 de ore uh, este o perioadă prea scurtă. Noi considerăm că este important să existe o notificare atât a persoanei uh, implicate, a victimei, cât și a mm, Um, autorității de control. Uh, spun acest lucru întrucât în cele 24 de ore nu trebuie soluționat cazul, nu trebuie găsite cauzele acelui incident de securitate, nu trebuie soluționat, soluționată situația respectivă, ci trebuie notificată atât autoritatea cât și persoana implicată cu privire la faptul că a existat o scurgere Uh, privind datele cu caracter personal. Acest lucru este important întrucât și persoana respectivă trebuie să-și poată lua măsuri de protecție necesare. Uh, mă voi opri aici, aștept cu interes uh, punctele de vedere și ale colegilor și sunt convinsă că vom lucra foarte bine. Mulțumesc! Grazie. La parola Fiona Hall. Mulțumesc, doamna Fiona Hall. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în numele doamnei Adina Vălean, în numele grupului ALDE, pentru că, din păcate, nu poate fi prezent aici. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru acest aviz extrem de larg, care uh, se referă la preocupările industriei. Considerăm că raportorul a îmbunătățit în mare măsură poziția Comisiei, uh, remediind unele probleme stringente vom putea colabora foarte bine cu raportorul pe acest dosar. Punem accentul pe pro- pro- proporționalitate în avizul domnului Kelly. Acest lucru ne se pare esențial pentru găsirea unui echilibru între protecția datelor personale și o birocrație excesivă. Ne, ne referim aici la documentări, la notificări în ceea ce privește încălcarea uh, datelor cu caracter personal. Considerăm că clarificarea definițiilor era necesară pentru a pune lucrurile în context și pentru a asigura siguranța juridică. În ceea ce privește consimțământul și categorisirea datelor personale, toate aceste definiții au fost îmbunătățite. Raportorul uh, se referă și la consecințele nega- posibil negative ale regulamentului, în special în sectorul financiar și trebuie să fim precauți pentru a nu crea poveri administrative uh, fără niciun scop anume. Am avut multe discuții în Parlament în legătură cu numărul și măsura în care trebuie să se aplice actele de implementare și actele delegate. De aceea uh, salutăm abordarea domnului Kelly de a elimina aceste acte. Acest text nu trebuie să fie, nu trebuie să poate fi modificat ulterior de către comisie. Standardele tehnice trebuie să fie stabilite de către industrie și nu de către comisie. În amendamentele noastre vom aborda câteva dintre problemele restante propunând lucruri care vor fi complementare cu, ab, a, cu a, abordarea raportorului. Trebuie să avem diferențe clare între data controllers și data processors, controlorii și procesatorii de date. De asemenea, trebuie să îmbunătățim articolele în ceea ce privește crearea de profiluri și data portabilității. Trebuie să trimitem un aviz pentru a nu pune o povară uh, suplimentară asupra companiilor europene uh, acum pe vreme de criză. Doamna Fiola Hall și după aceea doamna Anders Dotter uh, din partea verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să recunosc că proiectul de aviz al domnului Kellyman nedumerit creează multe excepții Mm, care afectează drepturile persoanelor particulare în Uniunea Europeană, eh, elimină obligația de documentare a metodelor de procesare a datelor. Așadar, persoanele fizice din Europa vor, fi, vor avea o poziție mult mai slăbită și autoritățile vor avea mai puține instrumente pentru a asigura ceea ce se poate proteja. Acest lucru contravine poziției Parlamentului European, care a declarat că nu vrea ca protecția datelor personale să fie slăbită. Am cerut ca da, protecția datelor să fie cel puțin așa de puternică ca în directiva din 1995. Să, nu trebuie să ne abținem de la uh, responsabilitatea morală față de uh, companii. Suntem în anii 2012, nu suntem în distopiile cyberpunk din anii 80. Am foarte multe obiecții față de uh, ceea ce propune domnul Kelly. În amendamentul 6 se uh, propune extinderea excep- unei excepție pen- pentru a extinde interesele stat- părților terțe. Excepția interesului legitim este una foarte neobișnuită, pentru că elimină de la drepturile Uh, limitează dreptul de a consimți sau nu să intre într-un acord care afectează o entitate. Ar fi mult mai corect ca noi să eliminăm această excepție în totalitate pentru ca protecția datelor să corespundă cu, da, cu dreptul contractual. În amendamentul 38, domnul Kelly propune ca subiectii datelor să nu poată să se retragă din contracte în care au intrat cu controlatorii, controlorii de date. Nu voi susține acest amendament pentru că trebuie să se poată ieși dintr-un contract. În ceea ce privește sistemele reziliente de informații, cred că anumite uh, aspecte din amendamentul 12 nu sunt binevenite. Experții IT îmi spun că experiențele, experiențele cu aceste excepții din Statele Unite sunt în general nesatisfăcătoare. În ceea ce privește definiția pseudo-anonimității, ă, aceasta trebuie să fie clarificată suplimentar. Definiția datelor anonime pare că lasă portițe de scăpare și trebuie să evităm acest lucru pentru că cre- cerem o legitimitate acestui regulament. Mă întristează că domnul Kelly a eliminat foarte multe eh, cerințe legate de documentare. Companiile care controlează datele personale deseori nu aplică măsuri de control corespunzătoare, chiar când ar putea să o facă foarte ușor. Și aceste, în acest sens avem un, un interes de a păstra autorizarea și documentarea. Mai am și încă trei idei care aș dori să apară în aviz. Sunt de acord că trebuie să se păstreze portabilitatea datelor, însă domnul Kelly a slăbit acest punct. Am avut obiecții în legătură cu acest. Nu cred că există uh, obiecții fondate pentru a acorda excepții anumitor industrii datele portabile sunt portabile și astfel nu pot să impacte, să aibă vreun impact asupra modelelor de afaceri ale industriei. Un singur motiv pentru slăbirea acestor controluri, controle ar fi să uh, scădem puterea de acțiune a Uniunii Europene. În interpretările mai extreme pe care le-am găsit, este, dreptul de a fi uitat este un fel de drept de a fi iertat și cred că trebuie să se clarifice aici că se aplică uh, acest lucru se aplică între două entități care se află într-o relație contractuală și de asemenea cred că trebuie să extindem uh, acest, uh, aceste măsuri la cei care își caută un loc de muncă. Există un uh, dez- dezechilibru între angajatori și uh, posibilii angajați. M-am bucurat însă în final că domnul Kelly a putut să includă lupta împotriva dopajului în avizul său. Sportul este un lucru foarte important și cred că e apropiat de interesele domnului Kelly și cred că uh, domnul Kelly a identificat o problemă în acest domeniu. Cred că este una dintre puținele persoane care ar fi putut să o facă. Vă mulțumesc. Vă rog să nu depășiți două minute, pentru că am depășit cu mult timpul alocat. Domnul Vidal Coadra, să aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ultima legislație pentru protecția datelor a fost adoptată acum 17 ani, așa, dar uh, a venit vremea să o actualizăm propunerea comisiei subliniază uh, necesitatea unui cadru mai coerent care susține coerența și nu afectează economia digitală. În mod normal, acest lucru trebuie să fie um, echilibrat cu necesitatea de a proteja datele individuale, de a asigura um, transparența și libertățile individuale îl felicit pe prietenul meu, domnul Kelly, pentru un raport uh, cuprinzător și sunt de acord cu obiectivul său de a reduce povara administrativă. Avem multe inițiative în pregătire pentru a sublinia creșterea și ocuparea ca priorități pentru industria europeană. Și pentru a fi coerenți cu aceste politici, nu trebuie să punem poveri suplimentare și inutile uh, asupra industriei, cum ar fi procedurile care privesc consimțământul. Consimțământul este esențial în anumite cazuri, însă în alte cazuri este inutil. De exemplu, atunci când un utilizator solicită un serviciu care necesită utilizarea datelor personale. Într-o asemenea situație, consimțământul este implicit. Se menționează consimțământul larg în propunere care ar putea să contribuie la scăderea sarcinii. De asemenea, trebuie să recompensăm companiile care au implementat responsabilitatea protecției datelor prin neadăugarea unor proceduri suplimentare. De asemenea, Trebuie să ținem uh, cazul de natura datelor atunci când stabilim amenda care trebuie aplicată în cazul unei încălcări. Printr-un pas, pas tehnic simplu, companii ale căror operațiuni uh, depind de date, cer, companii de cercetare, uh, furnizorii de energie pot să uh, facă analize ale datelor în, în uh, sprijinul consumatorului. În eficiența energetică, statisticile pot să ne dea o comparație în legătură cu eficientizarea gospodăriilor și ne pot arăta unde se pot face schimbări pentru a economisi energia. Închei acum. Cred că ar fi util să numim uh, operatorii de distribuție a gazului și a electricității, să numim acești actori așadar ca actori de interes legitim și să îi considerăm incluși în utilizarea justificată a datelor personale. Vă mulțumesc. Doamna Pilar del Castillo are cuvântul. Nu Mulțumesc, domnul președinte, foarte repede că nu avem foarte mult timp. În primul rând, salut sigur, această revizuire a Comisiei pentru directiva privind protecția datelor cu caracter personal, pentru că ea trebuie actualizată, într-adevăr. Vreau să-l felicit pe colegul nostru, domnul Sean Kelly, pentru că și-a adus um, contribuția uh, uh, într-un mod uh, constructiv în această dezbatere și mi se pare interesantă contribuția dânsului. Consider de asemenea că ar fi bine să ne gândim într-adevăr la anonimizarea datelor, la definiție, la uh, încălcările condițiilor de securitate și mai sunt niște puncte care nu sunt foarte clar reglementate și care îmi provoacă îngrijorare, de exemplu, distinția între competențele uh, fiecăror, uh, fiecarei uh, uh, autorități de control. Și cred că e nevoie de o distinție foarte bună, pentru că în articolele 27, 28, 29, mi se pare că dispozițiile sunt foarte vagi cu privire la rolul autorităților de control și de a operatorilor care procesează, care prelucrează datele, pentru că um, operatorul care prelucrează datele nu are acces la uh, date identificabile și, în al doilea rând, se creează noi obligații, cum ar fi evaluarea uh, modului în care sunt utilizate datele cu caracter personal, uh, dar cel care prelucrează datele nu cunoaște toate trăsăturile acestor date. Și Uh, această obligație a operatorului de a obține consimțământul controlorului pentru fiecare dată, pentru că se poate prelucra, um, nu, acest lucru contravine dinamicii care este necesară în uh, lumea noastră digitală. Trăim într-o lume Uh, care se mișcă foarte repede. Lumea digitală este un ecosistem foarte sensibil care reacționează foarte repede la astfel de măsuri și mă tem că astfel de propuneri pot să afecteze negativ uh, acest ecosistem și de aceea ar trebui să fie o distinție clară între competențele agenților care prelucrează datele și a controlorilor. Mulțumesc! Acum dau cuvântul comisiei reprezentată de doamna Laura Corado de la DG Justice. Uh, cred că a observat uh, um, a ascultat cu atenție toate aceste observații interesante și poate să intervină. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului, domnul Kelly, pentru proiectul de raport. Sigur că am citit acest proiect, l-am ascultat, am ascultat și celelalte intervenții ale eurodeputaților și sigur că urmărim dezbaterea și din celelalte comisii, la IMCO în această dimineață, la LIBE și la alte comisii asociate. Ne bucurăm că în mare, Parlamentul susține obiectivele Comisiei și regulamentul și ghișeul unic pe care îl introducem pentru a simplifica mediul juridic pentru întreprinderi. Este unul dintre obiectivele noastre majore. Celălalt obiectiv este de a consolida dreptul fundamental la protecția datelor. Avem aceste două obiective atunci când examinăm uh, regulamentul și trebuie să găsim echilibrul uh, bun între ele, așa cum a spus și raportorul. Comisia și-a înaintat propunerea încercând să găsească acest echilibru în propunerea sa, pentru că vorbim despre drepturile fundamentale la protecția datelor cu caracter personal, încercând în același timp să simplificăm mediul juridic astfel încât uh, autoritățile de controlare să fie mai responsabile și să se reducă povara administrativă. Am luat notă de îngrijorările exprimate astăzi și de statele membre în Consiliu referitoare la povara administrativă și sigur că Comisia are dovadă, dă dovadă de deschidere și flexibilitate pentru a vedea cum poate fi redusă această povară și mai mult, fără a scădea nivelul de protecție pentru individ. Aici uh, este limita noastră. Deci trebuie să păstrăm cel puțin nivelul actual de protecție și să ne asigurăm că aceasta este adaptată și mediului online, provocărilor și oportunităților um, de prelucrare a datelor personale care nu existau în 1995. Vreau să vorbesc despre consimțământ, pentru că e o chestiune care a intervenit și în discuția IMCO din această dimineață și care creează multe îngrijorări uh, lumii de afaceri, consimțământul explicit. Comisia crede că uh, se înțelege greșit, de fapt, ce a propus în acest sens. Pentru că noi nu am propus să extindem utilizarea consimțământului pentru prelucrarea datelor. Deci, uh, să nu fie cel mai important motiv pentru Uh, procesare, pentru prelucrare, celelalte rămân, sunt valabile. Un contract, un uh, interes legitim, uh, echilibrul de interese, interesul public, obligații juridice și așa mai departe, așa cum uh, e situația în momentul de față. Deci nu vrem să uh, dăm prioritate consimțământului explicit printre motivele de uh, prelucrare. Dar atunci când acesta este utilizat, trebuie să fie vorba de o um, procedură care să uh, aibă sens și în momentul de față uh, conceptul de consimțământ este interpretat într-un mod ambigu, este transpus în mod diferit în statele membre, uneori într-un mod necorespunzător. Și deci trebuie să clarificăm lucrurile. Consimțământul trebuie să fie, într-adevăr, unul real. Nu trebuie, explicit nu înseamnă că trebuie să fie înscris. Dacă citiți și considerentele propunerii, vedeți că spunem că orice acțiune afirmativă din partea um, subiectului poate fi considerată consimțământ, dar trebuie să existe o acțiune, un semn din partea individului. Dar asta nu înseamnă, așa cum am spus, că pentru majoritatea operațiunilor de prelucrare e necesar consimțământul. Se pot utiliza alte motive, contracte, interese sau mai știu eu ce. E un punct important pentru că considerăm că um, propunerile comisiei în privința consimțământului au fost interpretate greșit. Ne bucurăm să aflăm că dreptul de portabilitate a datelor este susținut de raportor și comisia uh, sigur că va colabora pentru a clarifica Uh, domeniul de aplicare a acestui drept. Și, de asemenea, dreptul de a fi uitat este un drept important și sigur că ne, bucurăm, ne vom bucura să putem clarifica uh, sfera de acoperire a acestui drept. Am să mă opresc aici pentru că nu avem mult timp, dar Comisia este deschisă în fața unui dialog constructiv, dorește să continue dialogul constructiv pe care l-am avut până acum cu raportorul și cu raportorii din umbră pe toate aspectele propunerii noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Și acum îi dau cuvântul domnului Kelly pentru a încheia această discuție interesantă. Și sigur că dacă ați putea eventual să vă restrângeți comentariile la cât mai puține minute, nu atât de mult uh, cum ați vorbit la început, ar fi foarte bine. Da, da, am să fiu și eu succint, vreau doar să ascult ce au avut de spus ceilalți uh, Uh, colegi și, într-adevăr, mă simt încurajat de contribuțiile tuturor. Uh, văd că punctele generale uh, se bucură de o mare acceptare și, sigur, unii au îngrijorări, dar e vorba de un dialog care este deschis tocmai pentru a discuta toate problemele. Cred că Atmosfera generală este una constructivă, vrem să facem lucrurile bine pentru cetățeni, pentru uh, companii. Nu m-am referit la actele delegate până acum, dar am recomandat că majoritatea să fie, într-adevăr, eliminate. Și Fiona Hall a făcut un rezumat bun. Ea a spus că dacă textul va fi bun, nu vom mai avea nevoie de acte delegate. Deci, cu cât avem mai puțin, mai multe acte delegate, cu atât, înseamnă că cu atât am fost mai um, puțin eficienți în munca noastră și Comisia are dreptate și eu cred că ceea ce a spus despre consimțământ și despre portabilitatea datelor, dreptul de a fi uitat, acestea sunt aspecte importante și sunt principii pe care trebuie să le păstrăm pentru... Sigur că va trebui să găsim un acord privind sfera de aplicare. Și știu că Arminia are anumite îngrijorări, dar, sigur, vom purta o dezbatere în continuare. Și pentru mine, punctul cheie este să facem tot ce putem pentru a minimiza uh, povara administrativă, pentru că nu ne ajută la nimic să avem un regulament care să crească povara pentru întreprinderile noastre. Și ghișeul unic este salutar în acest sens și sper să avem un mare acord pe acest punct sigur că putem să mai analizăm și alte chestiuni legate de anonimizarea, pseudonimizarea datelor. Sunt chestiuni foarte importante și e nevoie să avem o dezbatere largă pe aceste puncte, astfel încât ele să se reflecte în propunerile noastre. Deci mă bucur uh, uh, participarea colegilor și aștept uh, amendamentele lor și aștept discuțiile viitoare. Poate că doriți să anunțați uh, termenul pentru depunerea amendamentelor, doamnă președinte. Mulțumesc. Am să vă spun care este calendarul prevăzut. Va avea loc o audiere publică pe 17 decembrie Termenul pentru depunerea amendamentelor este marți, 18 decembrie, la prânz. Siamo ora a uno scambio di opinioni su... Mulțumesc! Acum putem să trecem la schimbul de opinii pe marginea testelor de stres. Așa, după cum știți, pe 5 noiembrie anul trecut, în comisia noastră, am votat depunerea unei întrebări cu solicitare de răspuns uh, oral și am primit ca răspuns uh, nu, am depus această întrebare ca răspuns la o comunicare a Comisiei privind testele de stres. Aceasta a fost apoi urmată de o uh, propunere de rezoluție din partea Comisiei INTA referitor la uh, planul de siguranță nucleară care va fi publicat în ianuarie 2013. Și subiectul acestei dezbateri îl reprezintă acordul între grupurile politice, acoperind toate subiectele din documentul Comisiei. subiectele controversate vor fi uh, acoperite de amendamente. Toate grupurile politice au primit pe 22 noiembrie traducerea textului, astfel încât au putut să-și pregătească amendamentele, pentru că uh, timpul este într-adevăr foarte scurt. După cum știți, termenul pentru depunerea amendamentelor este mâine la prânz. Și aș dori acum să dau cuvântul grupurilor politice, reprezentanților grupurilor politice, începând cu doamna Del Castillo. Uh, mulțumesc, am să vorbesc engleză. În primul rând vreau să subliniez uh, abordarea de colaborare a doamnei președinte de a prezenta această propunere de rezoluție care este foarte echilibrată și care, într-adevăr, este o bază foarte bună pentru un compromis între grupurile politice. Cred că este important să subliniem faptul că Uniunea Europeană a reacționat la accidentul de la Fukushima prin comisie, prin uh, grupul autorităților naționale de reglementare în aspectele nucleare. El a luat inițiativa de a, uh, a stabili această procedură de teste de stres într-un calendar foarte ambițios care deja a dus la rezultate substanțiale pe care uh, una dintre concluzii este că nu există îngrijorări importante cu privire la siguranța centralelor nucleare din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, aceste teste au identificat anumite lacune, mai ales în ceea ce privește nivelul de pregătire la anumite evenimente externe uh, extreme, cum ar fi, de exemplu, uh, cutremurele sau inundațiile. Raportul, în urma acestor teste, arată foarte clar că toate statele membre afectate au început sau se pregătesc să înceapă să pună în aplicare acțiuni pentru a acoperi aceste lacune identificate și așteptăm uh, ca aceste concluzii să ducă într-adevăr la niște standarde minime de siguranță și de pregătire la nivel european și sigur acestea, ne-am bucurat că acestea să se aplice și la țările noastre învecinate. Nu, eu cred că nu ar trebui să repetăm greșeala pe care am făcut-o anul trecut, să nu permitem o discuție pro sau contra energie nucleară sau um, cum să facem energia nucleară atât de scumpă încât să nu mai fie competitivă. Eu cred că ar trebui să ne focalizăm asupra testelor de stres și asupra lecțiilor pe care trebuie să le învățăm pentru a îmbunătăți siguranța și pregătirea în domeniul nuclear în a Uniunii Europeană și, în mod ideal, sper să găsim un numitor comun pe baza raportului, raportului doamnei Sartori și să evităm niște voturi cheie, pentru că astfel am putea, într-adevăr, să obținem o mare majoritate în comisie și am putea să transmitem un mesaj puternic prin concluziile noastre către comisie. Vă mulțumesc! Doamna Hall, mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Acest exercițiu a fost util, dar nu a fost suficient de cuprinzător sau de robust. A identificat, într-adevăr, că nu există nevoia de a închide nicio centrală nucleară, dar de asemenea a identificat și faptul că aproape toate centralele noi trebuie să fie îmbunătățite la nivel de securitate. Și Uh, e nevoie de actualizări tehnice, de um, modificări tehnice, de îmbunătățiri. Acum, statele membre trebuie într-adevăr să pună în aplicare recomandările și operatorii să implementeze cele mai bune practici care există în momentul de față. Trebuie să ne asigurăm că reactoarele aplică într-adevăr uh, cele mai înalte standarde de uh, siguranță pe care le avem în momentul de față. Așa cum a spus doamna Del Castillo, uh, Sigur că acest exercițiu va costa niște bani, va fi scump. Comisia a spus că costurile totale pentru cele 132 de reactoare care operează în Uniunea Europeană s-ar putea să fie la 10-25 de miliarde de euro în următorii ani. Și eu aș spune următorul lucru. E important ca industria să rămână transparentă în ceea ce privește aceste costuri. Pentru că nu se pune problema uh, subvenționării acestor uh, măsuri și sper că Comisia, într-adevăr, va utiliza dispozițiile politicii de concurență uh, și regulile privind ajutorul de stat pentru a se asigura că statele membre nu subvenționează industria pe, uh, pe aceste costuri. Este singura industrie care există deja de mai mult de 60 de ani, unde costurile au crescut întotdeauna în loc să scadă. Uh, deci, poate că aceste îmbunătățiri sunt vitale, dar e foarte important ca industria să își asume această povară într-un mod responsabil și să nu încerce să ascundă faptul că aceste Uh, costuri uh, sunt uh, necesare și intrinseci proceselor tehnologice. Și un ultim punct, în ceea ce privește procesul decizional. Energia nucleară este o parte importantă din politica de energie, de mediu și de sănătate a Uniunii Europene. Și pe măsură ce avem mai multe competențe în alte domenii, și putem să exercităm uh, procesul de codecizie uh, în multe decizii de la care eram excluși în trecut, cred că este momentul să începem un dialog constructiv uh, și despre reformarea tratatului Euratom, astfel încât să avem codecizie și în acest domeniu. Pentru că e o mare anomalie că pe orice chestiune legată de uh, energia nucleară noi suntem excluși din procesul decizional. Mulțumesc! Grazie, la colegă, la parola colegă. Mulțumim. Are cuvântul domnul Balicitis. Mulțumesc, doamnă președinte. Comunicarea Comisiei privind aceste teste ne bucură și ne arată că Uniunea Europeană are probleme serioase atunci când e vorba de siguranța și controlul domeniului nuclear. În ceea ce privește aceste probleme, nu ne putem permite să recurgem la standarde diferite în diferite state membre, pentru că uh, siguranța nucleară nu vizează un singur stat. Impactul depășește frontierele unei țări, este regional și afectează un european în ansamblu. Siguranța nucleară presupune două principii de bază. Siguranța centralelor nucleare existente și a celor care au fost scoase din uz. Comisia are de rezolvat multe probleme. Trebuie să vadă cum se va rezolva problema deșeurilor care trebuie depozitate timp de decenii. Prin urmare, rezoluția noastră va trebui să includă și chestiuni referitoare la siguranța centralelor nucleare scoase din serviciu. Această chestiune a dezactivării centralelor presupune și alte probleme și procedura va deveni tot mai costisitoare și mai laborioasă odată cu trecerea timpului. De aceea e important ca Comisia Europeană să se implice în mod decisiv. Apoi, în ceea ce privește reglementările existente referitoare la aceste centrale scoase din uz, e nevoie să precize clar răspunderile care revin fiecăruia în acest sens. Mulțumim! Doamnă președinte, domnul Brezina, doamnă președinte, domnilor, domnilor și domnilor, aș dori să vă spun că acest test are de-a face și cu principiul subsidiarității la nivel național. Ea nevoie de suficienți experți în fiecare stat pentru a efectua aceste teste. Am fost mulțumit de rezultatele acestui test pe care l am văzut în tabelele redactate de agențiile naționale de reglementare. Însă, a existat și o problemă. Chestiunea a fost politizată în anumite cazuri. În comisar Ettinger, de exemplu, spre surprinderea mea, a spus că ar fi nevoie de o inspecție la centrala Temelin din Cehia, care nici pe departe nu e cea mai uh, problematică sau cea mai slabă centrală din Europa. Mă tem că aici există o diviziune ideologică între țări care folosesc energia nucleară și țări care nu folosesc energia nucleară. Dacă ne apucăm să politizăm această dezbatere, facem o greșeală. Trebuie să asigurăm tratamentul egal pentru toate țările anumite afirmații ale experților au fost interpretate în mod diferit. Propunerile și amendamentele care vizează sporirea puterilor comisiei nu sunt ceva cu care eu să pot fi de acord. Mulțumim. Domnul Tazenovski. doamna Tazenovski. domnul Tazenovski. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur că aceste teste au fost efectuate. Vedem că, într-adevăr, centralele noastre sunt uh, în regulă. Bine, e nevoie ca unele să fie închise, însă nu rezultatul la acest test stabilește dacă închidem sau nu o centrală. Mă bucur să văd că aceste teste vor duce la îmbunătățirea siguranței centralelor noastre nucleare, vorba de instalații deosebit de complexe. Dacă s-ar face teste la fel de riguroase la alte instalații nenucleare, s-ar putea să fim surprinși să aflăm că acolo s-ar impune instantaneu modificări radicale. Mă bucur totuși să văd că aceste proteste vor mai liniști puțin atmosfera intertensionată. Se spunea că 50% dintre centralele europene nu o să treacă testele și așa mai departe. Unii chiar am îngrijorat și eu eram îngrijorat la rândul meu, dar iată mă bucur acum să văd că aceste teste au adus în general rezultate pozitive. În același timp, sunt bucuros să văd că monitorizarea sectorului nuclear în statele membre funcționează, că se desfășoară în mod independent, că poate formula critici și că la acest nivel funcționează și cooperarea. Cred că agențiile și instituțiile implicate ne-au arătat că, într-adevăr, avem un sistem funcțional. Prin urmare, nu văd niciun motiv să-l schimbăm. Însă nu vreau să schimbăm acest sistem de controle pe care îl avem la nivel național. S-a văzut că e un sistem independent, calificat, așa cum ne așteptam să și fie. M-ar îngrijora mai curând altceva, ce anume ideea de a transfera aceste atribuții la nivel european. Pentru că aici ar putea să apară conflicte și discrepanțe la nivel profesional. Mulțumim. Doamna Jordan. Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, vorbim aici de, de teste efectuate în Europa. Însă, vreau să vă amintesc de ceea ce s-a întâmplat în Japonia. Accidentul din Japonia a venit ca o consecință a unor dezastre naturale. Au a fost vorba de probleme de design și probleme organizaționale. Mă gândesc aici la Agenția Națională de Reglementare din Japonia și autoritățile nu au luat în serios recomandările existente. Accidentul putea fi prevenit dacă lecțiile învățate sau demonstrate de țările care au o bună cultură a prevenirii unor astfel de dezastre ar fi fost urmate cu atenție. Europa are o astfel de cultură și asta au demonstrat-o și testele. Rezoluția noastră trebuie să spună clar acest lucru. Plus valoarea reprezentată de munca noastră e aceea că trebuie să ne asigurăm că această cultură a siguranței este păstrată întotdeauna la un nivel maxim în Uniunea Europeană. Trebuie să fie păstrată la acest nivel extrem de ridicat peste tot în Uniunea Europeană. Trebuie să revizuim legislația în ideea de a o îmbunătăți dacă e nevoie. Trebuie să monitorizăm recomandările formulate de experți și să vedem ce se va întâmpla în etapele ulterioare. Și de aceea trebuie să încurajăm ca un european, un european să fie mai activă pe plan internațional. Trebuie să ajungem la același nivel de standard de securitate și în țările terțe, pentru că, după cum știm, Eh, siguranța nucleară nu presupune frontiere. În calitate de legislatori, trebuie să creăm un mediu care să presupună un nivel suficient de siguranță pentru cetățeni, trebuie să avem măsuri operaționale adecvate și nu putem să ignorăm exemplele de bună practică. Nu trebuie să ne luăm rămas bun de la această industrie. Domnul Herzog. Mulțumesc, doamnă președintă. În prezent are loc o întâlnire între Armenia și Parlamentul European și una dintre chestiunile discutate este tocmai acest test, stres efectuat în Armenia. Iată, deci, o dovadă că aceste teste au efecte și dincolo de frontierele noastre, probabil nu peste tot, însă e important să vedem că țările din politica de vicinătate participă și ele la acest proces. În ceea ce privește Fukushima, eu m-aș referi la acest incident dintr-o altă perspectivă decât cea a doamnei Jordan. Stimați colegi, nu am putut să adoptăm o rezoluție pe această temă pentru că atunci au fost mai importante diferendele dintre noi decât un acord asupra textului acestei rezoluții. Vă spun asta pentru că sper că nu așa vor sta lucrurile și cu acest raport. E important să avem acest raport, nu numai pentru că e important ca Parlamentul European să aibă un aviz, ci pentru că, în opinia mea, textul Comisiei nu este suficient de bun și, prin urmare, poate fi îmbunătățit dacă Parlamentul adoptă un aviz propriu. De ce nu e bun textul Comisiei? Am primit câteva scrisori de la mediul de afaceri, sectorul respectiv. Comisia a spus în repetate rânduri că membrii Parlamentului European au cerut o listă calitativă a centralelor nucleare. E, noi nu am făcut nicio astfel de solicitare. Membrii Parlamentului, indiferent de proveniență politică sau de opinii referitoare la energia atomică, nu au fost de acord cu ideea acestei liste. Nu Comisia ITRE a cerut elaborarea unei astfel de liste Cred, prin urmare, că trebuie să fim modești, dar corecți. Trebuie să vedem ce trebuie să rămână sub incidența subsidiarității și sub incidența tratatului Euratom. Poate vrem să modificăm Euratom, eventual să avem un nou tratat pentru domeniul energiei care să înlocuiască în viitor. Important de menționat Însă, este faptul că în multe țări opinia publică și voința politică în ceea ce privește energia nucleară s-a schimbat. Țările care favorizau energia nucleară au rămas sprijinitoare acestei idei, altele nu. În Germania, centrale nucleare sunt scoase din serviciu. Testele de stres pentru acele centrale care nu mai funcționează, dar încă nu au fost scoase din uz, sunt de un interes deosebit pentru viitor. Este o experiență nouă pentru toți cei implicați. Va trebui să avem grijă să vedem ce facem cu centrale nucleare care sunt închise, dar care nu au fost încă scoase din uz. E o chestiune de securitate distinctă. Domnul Odi. Merci, madame Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă felicit că, sub numele dumneavoastră și în numele comisiei noastre, veți depune un text asupra căruia vom purta o dezbatere pe acest subiect dificil. Deja i-am spus domnului comisar că mi se pare că comunicarea comisiei nu a reflectat calitatea controalelor care au fost făcute în statele membre un, ca și unii eurodeputați, eu consider că Comisia nu are nicio competență științifică sau tehnică de a se ocupa cu acest subiect. Uh, doar inginerii, uh, nu Comisia, pot să judece lucrurile. Uh, și în statele membre a început o dezbatere politică foarte importantă în legătură cu energia și locul energiei nucleare. A venit momentul ca Parlamentul European să uh, Eh, discute despre tratatul Euratom. Am votat azi dimineață, azi dimineață raportul Skinner și trebuie să fim asociați în eh, raportul Skinner. În ceea ce privește costurile, energia nucleară nu mai poate să funcționeze în, în secret și netransparent. Trebuie să fie incluse toate costurile. Energia nucleară nu, nu, ni se, nu se poate să ni se spună că energia nucleară este mai ieftină și să nu se țină cont de toate costurile legate de sigur, siguranță, de e, scotere din uz, de tratare a deșeurilor și a siturilor. în acest moment ne vom fi împlinit rolul și competențele europene. vă felicit pentru această inițiativă, pentru că trebuie să avem obișnuința să dezbatem între noi lucrurile și fiecare să își cunoască rolul. Vă mulțumesc, doamna Țică, vă rog. Da, vreau și eu să vă felicit pentru textul uh, echilibrat. Uh, sunt convinsă că toate grupurile politice vor uh, lăsa deoparte dezbaterea pro și anti-energie nucleară și ne vom concentra asupra elementelor de securitate a centralelor nucleare. Uh, cred că este esențial și ați subliniat-o în rezoluție faptul că uh, faptul de a implementa măsuri de securitate, măsurile de securitate necesare, în special recomandările uh, rezultate în urma testelor de rezistență ale centralelor nucleare. De asemenea, cred că este important să existe evaluări periodice de securitate la cel mult zece ani, poate chiar cinci ani, Uh, și ar fi important ca aceste evaluări periodice de securitate să se bazeze pe niște proceduri de testare, pe niște indicatori, pe niște standarde de siguranță comune. Deci cred că aceste proceduri ar trebui uh, uh, uniformizate la nivelul Uniunii Europene, bineînțeles uh, păstrând în același timp și respectând principiul subsidiarității. Uh, un ultim element pe care ar vrea să-l subliniez este important necesitatea de a avea um, un personal suficient, uh, suficient pregătit, dar și suficient din punct de vedere numeric în uh, centralele nucleare și mai ales ca orarul de muncă al uh, personalului uh, specializat să fie respectat. Aici ar trebui să ne punem întrebări și în ceea ce privește subcontractorii, sunt ei suficient de bine pregătiți? Uh, au calificarea necesară? Dar uh, am văzut că în unele țări, de exemplu, uh, programul supraîncărcat al lucrătorilor din centralele nucleare poate pune, poate prezenta un risc din punct de vedere al securității. Deci personalul care lucrează în domeniul, în centralele nucleare nu ar trebui să sufere din niciun punct de vedere de pe urma austerității Uh, care, bineînțeles, are efecte asupra sectorului public, asupra finanțărilor publice, dar personalul și procedurile aferente securității nucleare trebuie protejate de efectele austerității. Mulțumesc! Grazie, la colega Ticau. parola... Mulțumim. Colegul Prodi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez câteva lucruri care au fost menționate deja. Siguranța pe întreaga durată de viață a unui reactor. Trebuie să vedem și care sunt costurile acestor măsuri de siguranță. Pentru că aici includem și scoaterea din uz și eliminarea deșeurilor o estimare afirmă că scoaterea din uz a unei scoaterea din uz în următoarele decenii va implica costuri de aproximativ 50 de miliarde de euro. În final, Aș dori de asemenea să vă spun că este necesar să găsim moduri și soluții tehnologice care să permită eliminarea deșeurilor. Energia nucleară, în un scop dublu, există o aplicație militară în același timp. în, în multe puncte de vedere, scopurile militare ne-au adus energia atomică astăzi. Mulțumim, domnul Vidal Quadros. Putem saluta acest document. Documentul își păstrează neutralitatea. Cea mai bună abordare ar fi să ne păstrăm imparțialitatea și rigoare și să ne concentrăm pe faptele concrete, fără a mai reînvia dezbateri ideologice depășite. Care sunt faptele? În Uniunea Europeană, după Fukushima, am efectuat acest test de rezistență pe toate centralele Și iată, Uniunea Europeană se întoarce în avangarda siguranței nucleare. Grupul European de Reglementare, Agențiile Naționale de Reglementare au jucat un rol esențial în acest demers și au găsit, într-adevăr, câteva lucruri care pot fi îmbunătățite. S-a generat o recomandare și un plan privind pașii următori. Sigur, îmbunătățirile sunt posibile. În același timp, după cum ne spune această comunicare a Comisiei, aceste teste ne arată că nu există niciun motiv, motiv de ordin tehnic de a închide vreo centrală. Se face o distinție între două concepte. Siguranță și securitate. testul s-a concentrat pe siguranța nucleară. Un grup ad hoc a fost instituit pentru a se ocupa de celălalt aspect, securitatea nucleară. Asta inclusiv în cazul unor accidente aviatice. Este o distinție recunoscută de Consiliu între siguranță și securitate și această diferență trebuie să se reflecte și în textul rezoluției de față. Există în plus legislație internațională în materie de siguranță nucleară pe care Uniunea, legislație pe care Uniunea o respectă. Această legislație trebuie să fie menționată aici. Rezoluția poate fi îmbunătățită și sunt sigur că o face. Însă, în același timp, rezoluția trebuie să își păstreze identitatea actuală. E vorba de o procedură parlamentară aplicată siguranței nucleare. Nu e vorba de nimic altceva. Trebuie să păstrăm spiritul acestei rezoluții, încercând în același timp să atingem unul dintre scopurile pe care le-am avut încă de la fondarea Euratom. Cu alte cuvinte, trebuie să asigurăm un nivel ridicat de siguranță și sunt sigur că această rezoluție își va aduce o contribuție pozitivă la acest demers. Comisia, vă rog. Stress test. La acest punct doriți să interveniți? Testele de rezistență, de rezistență. Domnule Turmes, două minute maxim. Îmi cer scuze pentru întârziere. Textul proiectului de rezoluție este un, o bază bună de început, însă trebuie să fim conștienți de faptul că pe această problema siguranței reactoare, reactoarelor nu se ține cont de faptul că uh, doar că prăbușirea unui avion, de exemplu, a fost uh, un asemenea accident a fost luat în considerare doar în patru state membre. Și de asemenea, Comisia nu are curajul să spună că anumite reactoare trebuie să fie închise. Am discutat și despre următoarea revizuire a directivei. A directivei trebuie să avem uh, standarde uh, de ultimă oră și trebuie să discutăm și responsabilitatea. Probabil știți că după Fukushima, contribuabilul japonez trebuie să plătească 96 miliarde de euro 96 de miliarde de euro pe care compania nu îi poate plăti pentru că este în faliment, deci contribuabilii vor trebui să plătească acești bani. Orice accident nuclear va fi plătit de contribuabili. Este o bază greșită. Avem o piață internă a electricității, avem, dacă plătești pe, pentru energie eoliană, trebuie să plătești pentru asigurare, trebuie să dai bani pentru a gestiona turbina, uh, totul trebuie să fie plătit. Și nu emiți dioxid de carbon. Și deodată uh, centralele nucleare nu trebuie să plătească pentru risc, nici pentru dezafectare, nici pentru deșeuri. Deci uh, situația este total dezechilibrată. Cea mai mare distorsiune pe piața internă vine de la faptul că există o tehnologie care, din motive istorice, nu a fost forțată să plătească pe deplin costurile sale, uh, lucru care trebuie să fie remediat în directiva noastră dacă vrem să fie o directivă care într-adevăr să ne aducă la un teren de joc echitabil pentru toată lumea. Mulțumesc, are cuvântul Comisia. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, dați-mi voie să declar că salutăm proiectul de rezoluție pentru că, după cum au spus mulți dintre vorbitori, este o uh, rezoluție echilibrată, acoperă aspectele pe care le-am subliniat și în comunicarea noastră, de exemplu, implementarea recomandărilor care decurg din testul de rezistență, uh, pregătirea de uh, urgențe, revizuirea directivei de, pentru, cu privire la siguranța nucleară, uh, responsabilitatea și asigurarea nucleară, precum cum și eforturile de a îmbunătăți legislația internațională cu privire la siguranța nucleară. În primul rând, dați-mi voie prin a începe prin faptul că testul de rezistență a fost un exercițiu voluntar fără precedent în Uniunea Europeană. Pentru prima dată am urmat aceeași metodologie pentru a avea o evaluare coerentă de risc a tuturor centralelor nucleare. Am lucrat împreună cu uh, statele membre și cred că rezultatul este acum acceptat ca uh, reperul internațional în ceea ce privește exercițiile de rezistență. Vreau să subliniez acest, uh, această contribuție foarte pozitivă care vine și din partea autorităților. S-a calculat că exercițiul a fost un efort al 500 de uh, ani de muncă uh, pe o perioadă de 18 luni prima prioritate ar trebui să fie acum să punem accentul pe implementarea recomandărilor, exercițiul de rezistență nu uh, va fi doar un, uh, o hârtie uh, la Bruxelles, aceste recomandări trebuie să fie transpuse în realitate prin investiții. Până la sfârșitul anului s-a promis că Comisia va primi planuri de acțiune naționale pentru a vedea cum se va executa acest exercițiu. Împreună cu reglementatorii am uh, convenit o uh, evaluare între egale a acestor măsuri pentru a vedea cum pot fi implementate cel mai bine măsurile. Comisia este conștientă de efectul că de, fapt, de faptul că faza de implementare depinde de statele membre, însă vom monitoriza îndeaproape uh, ceea ce se întâmplă. După cum am spus în comunicare, vrem un nou raport până în iunie 2014. Și dacă vă interesează, obligația de raportare a comisiei uh, poate să fie subliniată. În ceea ce privește urgențele, am identificat această problemă împreună cu, organiz- cu organizațiile non-guvernamentale și cu guvernele și am comandat un studiu în acest sens. În ceea ce privește responsabilitatea nucleară, după cum s-a menționat și aici, continuăm să muncim, în special pentru a avea o îmbunătățire a situației posibilelor victime și pentru a evita posibilă distorsionare a concurenței pe o piață comună a electricității în 2014. Uh, Doamnă președinte, ne bucurăm că am reușit să avem contacte intense cu statele vecine, două state vecine, Ucraina și Elveția, au participat pe deplin la testul de rezistență. Alte state vecine au acceptat metodologia, cu toate că au aplicat calendare diferite. Formularea din rezoluția dumneavoastră în legătură cu Belarusul și Rusia poate ar trebui să fie uh, revizuită. Belarusul este într-o situație în care nu are o centrală nucleară încă, însă a participat la toate reuniunile cu Comisia și Federația Rusă a făcut un test de rezistență național, însă nu au supus raportul procesului de evaluare între egali, au comunicat rezultatul uh, Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. În final, pot să vă asigur că facem toate eforturile pentru a îmbunătăți implementarea și modificarea posibil, posibilă modificare a Convenției de Siguranță Nucleară am participat pe deplin la uh, grupurile de lucru înființate și, după cum s-a spus, accidentele nucleare nu uh, depind de granițe. Trebuie să lucrăm nu doar la, uh, în interiorul Uniunii, ci și la nivel global pentru a ajunge la cel mai înalt nivel posibil de siguranță nucleară și pot să vă asigur acest lucru era o prioritate înainte de accidentul de la Fukushima și Comisia va îmbunătăți în continuare siguranța nucleară ca o prioritate în munca sa. Vă mulțumesc! Mulțumim! Comisiei am încheiat dezbaterea. După cum vă reaminteam la început, a fost foarte interesant să auzim uh, opiniile grupurilor politice. După cum vă spuneam de asemenea la început, uh, eram în urmă cu timpul, reluăm și votul este prevăzut mâine la ora 12. Termenul pentru depunerea amendamentului este mâine la ora 12. Am încheiat punctele de pe ordinea de zi. Peste 5 minute începem ședința coordonatorilor.